So, liebe Kolleginnen und Kollegen und meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie alle Platz, wir sind schon etwas verspätet. Dragi colegi, am să vă rog să luați loc. Um, suntem în întârziere, aș dori să urez bun venit tuturor la audierea privind um, reînnoirea legislației privind dubla utilizare în Uniunea Europeană. Sunt convins că Um, acest uh, subiect este unul foarte important din punct de vedere al legislației europene. Ne dorim uh, coerența, eficiența și transparența uh, crescută a acestei legislații. Am fost și pentru o revizuire a anexelor vechiului regulament. A existat o declarație comună a celor trei instituții care au solicitat acest uh, abordare și pe 28 septembrie Comisia a venit cu o nouă propunere legislativă foarte cu mm, reformă ce uh, conține uh, unele schimbări semnificative în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, dar și în ceea ce privește mecanismele de control și în ceea ce privește controlul armonizat în interiorul Uniunii Europene. Nu uh, voi mai uh, spune prea multe cuvinte introductive pentru că dorim să-i ascultăm pe experți. Asta este cel mai important uh, de la această audiere. Să vedem uh, ce ne spun experții. Audirea este împărțită în două părți. Întâi, să ne gândim la provocări și a pericole uh, în domeniul dublei utilizări, mai ales în domeniul informației și comunicării, și apoi să discutăm concret cum putem Uh, face mai eficientă reglementarea. În uh, prima parte a discuției vom discuta cu Ben Wagner de la uh, Fundația Wissenschaft und Politik, um, apoi doamna Lucy Kraulkova de la Access Now și al treilea expert va fi domnul Magnus Nordeus de la Ericsson. Experți tocmai care ne vor vorbi despre provocările din uh, sectorul informației și comunicărilor. Experții au la dispoziție fiecare șapte minute Uh, știe toată lumea că eu mă uit uh, și la ceas și mă asigur că se respectă acest timp. Are cuvântul domnul Wagner, vă rog. Now it's on? Perfect. Thank you very much and Funcționează, da. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că m-ați invitat să vorbesc aici. Mă numesc Ben Wagner și reprezint Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. Avem câteva observații pe care dorim să vi le transmitem, inclusiv observații personale cu privire la uh, aceste noi amenințări și uh, provocări legate de reforma propusă de Comisia Europeană. De ce suntem aici? Cred că motivul pentru care suntem aici, și dacă vedeți prezentarea PowerPoint, cred că înțelegeți de ce. În ciuda a multor uh, dezbateri și conversații despre această problemă, vedem în continuare că tehnologiile de supraveghere sunt exportate din Europa de pe continentul european, dincolo, și asta de ani de zile nu am reușit să limităm uh, acest fenomen prin regulamentul privind controlul exporturilor. Și uh, ultimele informații aflate de uh, jurnaliștii germani, dar și restul jurnaliștilor din Europa, arată că chiar și atunci când se aplică aceste controle, efectele sunt limitate sau chiar îndoielnice. Așadar, cadrul de reglementare existent nu este perfect, sunt uh, chiar multe probleme. Comisia Europeană, pentru cei care nu știu, Comisia Europeană propune o abordare bazată pe securitatea umană, un concept care e integrat în mai multe domenii de politică externă ale Uniunii Europene. Această abordare în sine nu este una controversată la nivel internațional, ci este integrată în uh, mai multe politici, uh, inclusiv la Națiunile Unite, face parte din mecanisme normale deja existente și e destul de folosită în relațiile internaționale. Deci, întrebarea nu este dacă, ci cum. Cred că asta trebuie să dezbatem în uh, această audiere. Se trece de la, ar trebui să trecem de la securitatea umană la listele autonome. Avem, uh, în primul rând, acest mecanism la nivel internațional prin care se asigură că um, controlele articolelor cu dublă utilizare sunt coordonate între statele membre, dar nu are caracter obligatoriu. Statele membre, cele din Uniunea Europeană, au hotărât să inoveze um, fiecare de capul ei acest cadru. Franța și Germania, de pildă, împreună au uh, spus că lipsește un uh, mecanism care uh, poate fi îmbunătățit. Nu uh, Wassener și nici un mecanism internațional. Încă nu există un astfel de mecanism. Prin urmare, iată că avem acum ocazie la nivelul Uniunii Europene să uh, instituim niște măsuri uh, multilaterale care pot fi adoptate apoi la nivel internațional, deci să depășim sfera națională și să trecem către o dimensiune internațională. Acum, referitor la propunerea în sine, au existat diverse temeri care au fost invocate. O temere ar fi că atunci când companiile au uh, la cunoștință informații cu privire la încălcarea drepturilor omului, ar trebui să uh, ia măsuri, să se verifice licențele care au fost acordate. Deci e o condiție de due diligence, nu este ceva nou, nu este ceva neobișnuit. Toți exportatorii aplică acest control de due diligence în fiecare zi. Și Acum, sigur, dezbaterea este cât de departe trebuie să mergem cu această verificare, dacă ar trebui să fie inclusă în lege. Dar ideea că due diligence-ul e ceva neobișnuit pentru companiile private este totuși puțin cam exagerată. În al doilea rând, se vorbește despre un control țintit uh, privind securitatea umană, acea clauză catch-all, clauză generală. Aici aceeași problemă. Dacă companiile uh, în uh, procesul de due diligence uh, află informații, află că există indicii de încălcări grave ale drepturilor omului sau uh, încălcări ale drepturilor umanitar, trebuie să ceară o, o măsură, să, să verifice licența. Este uh, absolut normal că atunci când vezi că tehnologia ta este folosită în scopuri greșite, trebuie să intervii. Este de bun simț. Sigur, asta nu se poate aplica la toate chestiunile ce țin de cercetare, dar ideea este una logică și solidă și în plus avem oricum deja clauze uh, de tip uh, catch-all. Se pun în aplicare astfel de clauze la nivelul Uniunii Europene deja în ce privește armele de distrugere în masă, de pildă. Și acum, întrebarea este dacă putem pune în aplica această clauză pentru aceste domenii, de ce, uh, de ce nu e posibil să aplicăm și în alte domenii? Asta e provocarea. Pe lângă extinderea domeniului pentru clauzele generale, cele catch-all, există și un deficit de responsabilitate. Adică dacă acordăm o discreție mai mare, o latitudine mai mare autorităților de pune în aplicare, ele trebuie în același timp și să-și asume o responsabilitate mai mare. Pentru că știm foarte bine că dacă instituția uh, care aplică aceste măsuri are o marjă de manevră mai mare, ea trebuie să fie și răspunzătoare pentru ce face. Iar asta merge mână în mână cu transparența. La nivelul Uniunii Europene există niveluri inegale de transparență și de punere în aplicare. E nevoie foarte mare de armonizare și de condiții egale de participare la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm în acest uh, moment că publicul înțelege ce se întâmplă. E foarte important și poate că publicul uh, aprobă sau, din potrivă, respinge aceste decizii, dar măcar trebuie să aibă cunoștință de ele. Și merg acum uh, la alte câteva slide-uri ca să înțelegeți că nu e doar o problemă legată de transparență, ci și de criptare, de codificare. În toată această dezbatere pe care o avem, să nu uităm de faptul că putem să punem în pericol rezultatele cercetării. Acestea ar trebui să fie protejate prin criptare uh, Mă refer în special la comunicațiile digitale. Acestea trebuie să fie securizate. Și fiind un lucru foarte important pentru dumneavoastră, membrii acestei comisii, Uniunea Europeană are un rol foarte important în instituirea de standarde, în special în comerțul internațional. Atunci când oamenii protestează împotriva acordurilor comerciale internaționale, ei protestează pentru că nu cred în sau nu sunt convinși de valoarea acestor acorduri. Parlamentul European are acum ocazia să arată că susține valorile comerțului internațional și că aceste acorduri sunt negociate pe baza cartei privind drepturile fundamentale ale omului. Mi se pare foarte important să afirmați acest uh, rol în comisia dumneavoastră. Mulțumim, domnule Wagner. Are acum uh, cuvântul doamna Crahulcova. Mulțumesc. Krahulcova, de fapt, se pronunță. Este un nume ceh. Vreau să-i mulțumesc lui Ben pentru această prezentare foarte bună. Ben a acoperit foarte multe din uh, chestiunile cheie pe care și noi din societatea civilă le avem în vedere. Astăzi vreau să nu mă limitez la acest regulament de ce există, ce conține, pentru că asta s ar mai discuta deja, ci pur și simplu cum ne vom asigura că aceste controle vor funcționa bine în viitor și că uh, ele vor, că nu se vor um, învechi, că vor uh, rămâne în continuare valabile. În primul rând, avem nevoie de transparență, de clauze generale, catch-all și armonizare. Acestea sunt cele trei lucruri pe care vreau să mă axez. Și în interiorul lor sunt și câteva subpuncte. Drepturile omului trebuie să fie incluse în criteriile de evaluare conform obligațiilor din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Avem multă jurisprudență în acest sens de la Curtea Europeană de Justiție, avem cauza Saharov, um, vedem uh, în ce fel trebuie integrat uh, impactul pe care tehnologiile acestea noi uh, îl au asupra vieții noastre de zi cu zi. Un lucru care m-a îngrijorat în tot acest proces al dialogului cu societatea civilă și în formule de discuție a fost următorul. Se tot spune că nu e nicio nevoie să controlăm exportul de tehnologii pe care le folosim în mod obișnuit în Europa. Acest lucru mă îngrijorează. Eu lucrez pentru o organizație globală și pot să vă spun că din perspectivă globală deja există multe tehnologii care pot constitui o provocare la nivel național, deci să ținem cont de jurisprudența care există și să avem un standard ridicat, să ne impunem să respectăm un standard ridicat. Apoi, în uh, ce condiții uh, se consideră că riscul la adresa securității umane e suficient de grav pentru a fi negată, negat dreptul la licență? Uh, se vorbește despre încălcări grave, încălcări serioase. Aceste două cuvinte nu sunt interșanjabile pentru noi, pentru că ele denotă realități diferite. Principiile ONU cu privire la drepturile omului și la um, conduită în afaceri oferă un uh, bun îndrumar și cred că statele ar trebui să adopte acest standard, statele membre. Am uh, aici un material uh, pe care am uh, inclus toate sursele pe care le citesc, pot să-l distribui după dacă doriți. Deci, ar trebui să ținem seama și de parcursul în materie de drepturile omului al, ai celor care vor să folosească aceste tehnologii. De asemenea, cadrul uh, legislativ existent sau lipsa unui cadru de reglementare a tehnologiei respective. Sunt principiile directoare ale ONU, este o prevedere referitoare la accesul la măsuri de remediere. Deci atunci când există o, adres, o amenințare la adresa securității umane și la adresa drepturilor omului, trebuie să vedem ce cadru legislativ există în țările unde se vor folosi aceste tehnologii, pentru că adesea în Uniunea Europeană avem un cadru dar uh, acest cadru nu se aplică evident și țărilor uh, terțe în care exportăm aceste tehnologii și ei nu sunt prote- acei oameni nu sunt protejați. Deci e nevoie de o evaluare mult mai solidă pe viitor. De asemenea, vrem uh, o clauză de tip catch-all mult mai solidă pe viitor, acea listă a tehnologiilor de supraveghere poate fi problematică, cred. Mai degrabă, clauza catch-all, clauza generală, reprezintă un instrument bun care ne permite să avem un rol de lider în domeniu. Problema este însă că această clauză catch-all este discreționară, se concentrează doar pe încălcări grave ale drepturilor omului și uh, nu se vorbește despre tehnologiile care uh, facilitează o astfel de încălcare, ci doar despre cele care uh, cu care s-a uh, comis o încălcare gravă a drepturilor omului. Deci e o diferență de nuanță aici. Tot acest proces uh, ar putea fi îmbunătățit în mod semnificativ dacă se uh, fac consultări cu societatea civilă, cu mediul academic și cu toți cei care sunt interesați. Pentru că avem militanți pentru drepturile omului care uh, Uh, așa cum sunt uh, Privacy International și Citizen Lab, distribuie materiale, documentează tot felul de cazuri, de situații de încălcări ale drepturilor omului și uh, tehnologiile folosite de companii care pot duce la astfel de încălcări. Deci nu putem spune că nu există informații, că nu există date, ci oamenii preferă să le ignore în mod intenționat. Eu nu cred că ne putem baza pe autoreglementare în acest sector, nu putem lăsa companiile să se controleze singure. Sigur că e nevoie de due diligence, dar și o creștere mai mare a responsabilității. Deci, o clauză de tip catch-all mult mai solidă. Aici se include și terorismul, însă terorismul e definit foarte diferit de la țară la țară și eu cred că includerea fenomenului terorist în acest regulament este nefericită. Poate că ar fi mai bine pur și simplu să excludem terorismul de aici. Și un lucru cheie pe care cred că am putea să-l facem la această revizuire ar fi să mizăm mai mult pe transparență și pe responsabilitate. Coaliția împotriva supravegherii ilegitime a exporturilor a făcut un raport împreună cu alte organizații și uh, cu siguranță noi putem uh, pune la dispoziție legiuitorilor aceste date. Avem îngrijorări cu privire la anumite tehnologii care sunt exportate și uh, raportul acesta de care vorbeam uh, face apel la o revizuire anuală, o oportunitate pentru noi, pentru societatea civilă, să ne exprimăm, să ne spunem și noi cuvântul, pentru că, din păcate, nu avem uh, ocazia de a contribui cu nimic. se publică tot felul de statistici cu privire la operațiuni, la tranzacții uh, cu licențele. A, știu, îmi faceți semn că nu mai am timp. Vreau doar să spun că am uh, toată această prezentare disponibilă. Pentru cine o dorește pot să o transmit. Mulțumim foarte mult. Acum are cuvântul domnul Nordeus de la Ericsson Digital Europe. Thank you. Fără microfon. So, thank you, uh, members of parliament. Mulțumesc, stimați eurodeputați, domnule Berlange, um, dragi colegi, pentru că m-ați invitat, invitat încă o dată aici. În 2015, iată, am fost uh, într-o formulă asemănătoare. Interesant să ne revedem acum. Sunt uh, um, membru al uh, Ericsson și vicepreședinte al unei uh, alte instituții care reprezintă mare parte a uh, companiilor de uh, tehnologii, informație și comunicări din Europa, de la societate civilă până la industrie, iată. Uh, la fel ca toată lumea, noi considerăm că acest regulament va um, deschide calea pentru controlul de uh, exporturilor în următorii ani. Deci este extrem de important să facem lucrurile așa cum trebuie. Mediul de reglementare este extrem de complex, uh, specificațiile tehnice sunt detaliate, interacțiunile cu, există interacțiuni cu securitatea națională, cu politica um, externă, toate acestea fac uh, imposibilă sarcina mea, însă uh, voi încerca oricum să vă prezint perspectiva noastră a celor de la Digital Europe și Ericsson. Anul trecut, uh, cu ocazia semnării ITA, uh, acordul pentru informații și tehnologie, am fost de asemenea reprezentant al părților implicate. Uh, s-au creat atunci numeroase beneficii pentru societate și uh, țările au uh, hotărât să elimine să elimine taxele la, aceste, la produsele tehnologice pentru beneficiile pe care ele le aduceau. Astăzi vorbim despre aceeași categorie de produse, dar din partea opusă, ceea ce mie mi se pare foarte interesant. Vorbim despre controlul și restricționarea acestor articole, dar să nu uităm niciodată de rolul esențial al tehnologiei uh, digitale în introducerea acestor controle, fiindcă ne adresăm aceluiași sector. Contez așadar pe toți uh, factorii interesați pentru balansarea, echilibrarea controlului uh, și pentru conectarea tuturor elementelor care trebuie conectate ne confruntăm cu o transformare revoluționară în ceea ce privește tehnologia, produse cruciale pentru orice țară nu trebuie refuzate acestora dacă nu există motive legitime și uneori există, evident. După părerea noastră, nicio țară din lume nu trebuie să fie scutită de controle și de respectarea unor cerințe corecte și obiective abordarea industriei va fi una și mai atentă decât cea a reglementărilor europene. Pentru uh, a asigura de, uh, progresul tehnologic, trebuie să avem definiții foarte clare și certitudine legal, uh, juridică și definiții pe care să le putem accepta cu toții. Am auzit în dezbaterea din acest an că lipsa clarității și insecuritatea uh, juridică este una dintre cele mai mari probleme aduse în discuție de toți factorii interesați. Înainte de a intra în detaliu privind claritatea definițiilor, vreau să mulțumesc Comisiei pentru că a recunoscut rolul esențial al criptării pentru evoluția tehnologică. Criptarea a trecut de la cel mai, mare prote- cel mai protejat secret la un element uh, disponibil tuturor. Uh, E timpul să ne întrebăm dacă produsele care conțin criptografie mai au încă, list pe, uh, mai au încă loc pe lista produselor uh, controlate la export. Asta spunea una dintre colegele dumneavoastră, iar eu zic că nu. Trebuie redusă povara administrativă asupra companiilor și astfel încât să ajungem la nivel egal cu ceilalți parteneri. Uh, de asemenea, trebuie să permitem transferul de tehnologie și de software într-un grup, în cadrul aceluiași grup de companii. Revenind la definițiile clare, temerea mea inițială a fost confirmată de studiul de impact al Comisiei, care spune că distorsiunea competiției va uh, apărea la nivel global. Pentru că aceste articole sunt comercializate la nivel global, tot acolo trebuie să se și acționeze, după părerea mea. Astfel vom fi eficienți și totodată vom uh, evita distorsiunea concurenței. Totul trebuie să se bazeze pe angajamentele statelor membre, după părerea noastră. Din această perspectivă, noua definiție a dublei utilizări care introduce elementul drepturilor omului, aduce un element nou. Din câte știm noi, nicio altă țară sau autoritate de control a exporturilor a implementat ceva asemănător în definirea noilor liste. M-am întâlnit uh, cu, de curând cu uh, directorul general pentru controlul exporturilor din Japonia, aici la Bruxelles, și a spus că ei vor respecta lista noastră și se vor baza pe sistemul intern de conformitate pentru a beneficia de pe urmele acestuia. Însă, ce se întâmplă atunci când nu va mai fi percepuți ca un rol, ca un model la nivel global? în cadrul. Uh, avem un exemplu cu Singapore care a trebuit să nu mai. Uh, în care nu a mai putut uh, respecta anumite norme și atunci a trebuit să se retragă. Respectarea drepturilor omului și a securității a fost întotdeauna esențială pentru membrii noștri care au luat o felul de măsuri, de exemplu prin introducerea uh, programelor de uh, diligență conformă și uh, a principiilor privind drepturile universale ale omului. Toate acestea sunt incluse în uh, regulamentele noastre interne. Însă, dacă acest lucru se va extinde, este esențial ca noi să știm cine este o țintă și cine nu. În acest sens, este necesar ca, un, e necesar ca Uniunea Europeană să aibă o abordare clară care, și să publice o listă cu entitățile și instituțiile excluse. Și ISIA, de exemplu, spune același lucru și alte instituții. Ei au spus uh, au adunat o serie de exemple concrete care arată implicațiile practice ale unei asemenea propuneri acțiunile multilaterale și legislația antitortură rămân esențiale, politici esențiale pentru aceste chestiuni. Uh, ceea ce discutăm noi aici trebuie să se identifice pe baza caracteristicilor, caracteristicilor tehnice. Altfel, uh, exportatorul ar fi forțat să identifice potențiale utilizări finale, chiar dacă nu are mijloacele să facă acest lucru. Văd că nu mai am timp, așa că trebuie să închei. Concluzia noastră este că regimul de control al exporturilor trebuie să rămână conform cu alte regime, regimuri similare. Digitalizarea industriei europene este un motor de creștere și atunci trebuie să fim atenți la extinderea definiției privind dubla utilizare și, cel mai mult, Uh, este important ca definițiile și uh, dispozițiile să asigure certitudine juridică în ceea ce privește drepturile omului și toate celelalte exemple pe care vi le-am dat. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! O să invit acum pe colegi să adreseze întrebări pentru că nu mai este momentul declarațiilor, ci momentul întrebărilor exacte către experții noștri. Poate puteți inclusiv să spuneți căruia dintre experți vă adresați. Mai întâi uh, o să-i rog pe raportor și pe raportorii din umbră pe acest uh, dosar, dacă au întrebări. Domnul Buchner este raportorul nostru. Aveți întrebări pentru experți? Vă rog pe scurt. Mulțumesc. Prima mea întrebare se adresează domnului Wagner. Cum putem pune în aplicare asta? Vorbiți despre clauza catch-all. Cum vedeți asta în ceea ce privește uh, planificarea și capacitatea de planificare în întreprinderi? apoi către doamna Craulțova. Cum uh, includeți dumneavoastră în mod formal ONG-urile? Că ele trebuie să, să fie implicate este clar, dar cum se poate face asta? Cum se poate formaliza acest proces? Iar uh, apoi către domnul Nordeus, o întrebare nu mi este clar. Cereți o definiție mai clară pentru drepturile omului, pentru uh, due diligence. Este clar că trebuie uh, ca lucrurile să fie mai precise, dar cereți acest lucru și pentru bunuri. Pentru mine asta este o problemă, pentru că tehnica se dezvoltă foarte repede și evoluează foarte repede. Poate în anumite domenii putem uh, crea categorii, dar uh, și asta Uh, și um, prin evoluția în domeniul tehnologic se creează noi categorii. Deci ce putem face? Mulțumesc, Christopher Fielner. One to each of our... Am uh, trei întrebări, câte una pentru fiecare expert. Mai întâi, due diligence. Uh, eu m-am ocupat în detaliu de două dosare privind due diligence. E un lucru clar și toată lumea repetă acest lucru. Este nevoie de claritate în ceea ce privește definițiile juridice, mai ales pentru legitimitatea sancțiunilor. Și atunci, s-a tot vorbit despre încălcarea drepturilor omului și definiția în acest sens. Iar acum aud că poate ar trebui să vorbim despre facilitarea încălcării drepturilor omului. Și vă întreb, Așa, pe, rapid, puteți să-mi dați trei exemple de produse TIC care nu ar putea să faciliteze încălcarea drepturilor omului? Asta e prima întrebare. Și legat poate tot de asta, clauzele generale din sectorul, sau haideți să zic așa, Înțeleg foarte bine ce vreți să ziceți uh, despre caracterul vag al definiției terorismului și faptul că înțelegerea de, asupra uh, termenului variază foarte mult. Însă ce ați zice de facilitarea violă, încălcării drepturilor omului? Și un al doilea lucru pe care vreau să uh, îl clarific legat de domnul Wagner este dacă există exemple privind uh, nevoia de clauze generale dincolo de elementele de uh, supraveghere cibernetică. Fiindcă în uh, studiul de impact al Comisiei se vorbește doar despre domeniul securității cibernetice. Clauzele generale, evident, vorbim despre ele în domeniul unde există schimburi de tehnologie, dar e enorm să se aplice la absolut orice ați spune și puteți să-mi explicați de ce ar fi nevoie de ele dincolo de sectorul supravegherii cibernetice? Și, nu în ultimul rând, o întrebare uh, către domnul Magnus Nordeus de la Digital Europe. Vorbim despre o listă autonomă, dar știm de asemenea că unele țări au mers dincolo de legislația europeană. Uh, cum a afectat acest lucru industria? Care a fost impactul în practică al faptului că țările au mers dincolo de normele europene? Și care credeți că ar fi impactul global în, cadrul, în cazul acesta? Mulțumesc frumos, Bernanke, din partea um, socialiștilor. Am o întrebare pentru domnul Lange. Um, Domnul Wagner, îmi cer scuze, ați vorbit despre transparență și vreau să vă întreb de ce nu există transparență în exporturile de produse cu dublă utilizare? Există transparență în exportul de arme, există listă de categorii, există se emit licențe, știm ce se refuză și așa mai departe. Totul în mare detaliu, pentru fiecare an. Care este motivul pentru care nu există informații concrete de niciun fel privind dubla utilizare? Thank you very much. Thank you to all the speakers for coming to the Parliament and... um, mulțumesc frumos, mulțumesc tuturor. E momentul ca după șase ani de presiuni să abordăm uh, situația actuală. Pentru că Oamenii suferă foarte mult atunci când sunt critici uh, cu guvernele lor, uh, pot fi torturați, uh, închiși și așa mai departe. Și este legitim ca noi, în mod țintit, să abordăm sistemele produse în Europa care devin mai rapide, mai mici și mai ieftine de la o zi de alta. Înțeleg că se cere uh, licență atunci când există probleme legitime și apoi discutăm când apare legitimitatea. Primul lucru care e și foarte clar este, uh, se referă la definiții. Ce înseamnă încălcarea ale dreptului omului? om, drepturilor omului, ce tehnologie este uh, țintită și dacă să fie terorismul pe această listă. Există motive să, ne, uh, să avem îngrijorări vis-a-vis -vis de lipsa preciziei din propunerea Comisiei Însă mă întreb dacă mai există o cale, o altă cale de a aborda problema securității, pentru că ați tot pus accentul pe securitatea oamenilor, dar există securitate și la nivel mai amplu, securitatea piețelor, de exemplu, care să permită uh, grupurilor infracționale sau teroriștilor să achiziționeze aceste sisteme cu impact atât de uh, mare. Deci, există soluții imaginabile pentru tratarea problemelor legate de uh, terorism. Al doilea, a doua întrebare, la ce nivel să abordăm lucrurile? Înțeleg că uh, Digital Europe spune că ar trebui să fie un standard global, ar fi minunat, dar nu trăim într-o lume ideală, așa că haideți să spunem clar. Dacă am respecta media globală, am merge tot de la rău în mai rău și nu asta e scopul nostru aici. Așadar, avem nevoie de standarde mai înalte și Europa trebuie să aibă o poziție de lider specific acum legat de problema cercetătorilor care nu trebuie uh, acoperiți de această legislație. De, legislație. Deci dacă fac hacking sau uh, penetrează un soft uh, în, din motive de cercetare, un soft pe care eu îl folosesc zilnic, de exemplu, sau așa mai departe, vreau să întreb pe colegi dacă putem intru, include o asemenea excepție sau scutire. De exemplu, dacă o parte din societățile din Digital uh, Europe dacă fac testare pentru a crea o securitate cibernetică mai bună, atunci putem să le includem pe o listă a excepțiilor pozitive. Am auzit că există multe temeri vis-a-vis -vis de uh, caracterul vag al uh, termenilor de software de hacking sau așa mai departe și Vă întreb dacă ar fi mai util să spunem exfiltrarea datelor de pe dispozitive. Deci să nu definim tehnologiile care pot să intre în telefoanele, laptopurile oamenilor așa mai departe, ci să începem să identificăm uh, atunci când informațiile sunt preluate ilegitim din aceste dispozitive, fără cunoașterea și fără acceptul proprietarului. Deci să ne apropiem de capacitățile acestor dispozitive la acest nivel. O întrebare specifică pentru Digital Europe. Câte persoane lucrează la controlul exporturilor în uh, instituția noastră? Câți dintre ei se concentrează pe um, controlul exporturilor? până acum. Și, în sfârșit, care este în prezent cea mai gravă sancțiune acordată dacă o companie europeană exportă fără licența uh, corespunzătoare? Deci, care este cea mai rea consecință posibilă pentru o companie dacă nu exportă conform normelor uh, UE, uh, ONU, VOSNAR și așa mai departe? Mulțumesc, Mariette. Anne-Marie Manuel heb maar één eigenlijk specifieke vraag toe te voegen. Mulțumesc. Am o întrebare specifică pentru domnul Wagner. El a spus că oamenii um, nu susțin neapărat comerțul liber, dar nu cred că vreau să, nu cred că am înțeles ce a vrut să spună, fiindcă uh, Mă întreb care sunt valorile din spatele comerțului liber, valorile pe care acești, acești oameni uh, nu le susțin mă refer la protestatari. Eu am fost la multe asemenea demonstrații și nu m-am întâlnit niciodată cu cineva care să demonstreze împotriva protecției uh, mediului, împotriva drepturilor omului, împotriva transparenței. Valorile la care vă referiți uh, sunt corecte? Poate asta e problema, nu oamenii. Doamna Beghin, în numele FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referă la realitatea din industrie. Poate, cred că mă adresez mai degrabă celor de la Digital Europe, dar um, cine se simte vizat poate să răspundă. Întrebarea mea este, Puteți să ne spuneți ceva în ceea ce privește uh, timpul necesar pentru obținerea unei autorizații pentru export? Și care ar fi uh, termenul uh, dacă ar intra în vigoare acum legislația? Apoi, aș vrea să uh, îmi spuneți dacă uh, puteți estima costul suplimentar uh, în urma acestei reforme, mai ales în domeniul TIC nu neapărat în uh, cifre absolute, ci creșterea uh, prețului pe operațiune. Și, de asemenea, aș vrea să înțeleg dacă, din punctul nostru de vedere, echilibrul între um, echilibrul, um, dacă este echilibrată um, cantitatea de obligații uh, pe care trebuie să o respecte o întreprindere. Considerați că este suficient sau există o marjă de manevră pentru a reduce birocrația pentru întreprinderi? Mulțumesc. Acum cuvântul pentru răspuns. Începem cu domnul Wagner. Thank you for an impossible challenge. I'll do my best. Vă mulțumesc. Voi încerca să uh, răspund în ordine inversă. Doamnei Miner, ce încerc să spun este că cei care ies în stradă și protestează uh, împotriva Uniunii Europene și a comerțului pe care îl face Uniunea Europeană, cred că este comerț care nu este pentru ei sau nu e beneficiul lor sau nu reprezintă ceva și uh, speranța noastră este că uh, valorile europene prin această reformă ar fi mai prezente în uh, politica comercială și astfel oamenii s-ar simți mai reprezentați de politica comercială. Nu este un mod de a critica protestatorii, nu este un mod de a spune vor și mai puține proteste dacă votați pentru asta. Și, bineînțeles, oamenii vor avea în continuare dreptul de a protesta. Acum, uh, doamnei Șache, anumite puncte pot fi reținute în ceea ce privește uh, extragerea de date. Nu știu dacă este soluția perfectă, dar ar putea fi una mai bună decât ce avem acum. Și cred că este important uh, um, concentrarea pe consimțământul acordat de utilizator uh, și uh, consimțământul ca datele lor să fie folosite. Ideea că um, se poate pierde controlul asupra unui dispozitiv uh, poate uh, părea nesemnificativă la scară mică, dar la scară largă poate să fie uh, o, o, o problemă foarte, foarte semnificativă. Apoi, cercetătorii care trebuie să fie protejați, uh, sunt cât se poate de acord cu asta. Și, bineînțeles, Uniunea Europeană trebuie să fie cea care stabilește standardele. De asemenea, când vorbim uh, despre o lume ideală, trebuie să recunoaștem că statele membre fac deja propuneri individuale naționale care merg mai departe decât ce există. Vorbim uh, prin această reformă de un uh, standard minim comun mai ridicat. Transparența, întrebarea domnului Lange, de ce nu există în acest domeniu? Există au existat multe sugestii că cum uh, companiile ar, nu ar fi foarte dispuse să publice informații. Uh, ideea este că dacă se cer aceste informații autorităților, uh, ele sunt puse la dispoziție, doar că nu sunt publicate automat pe un site. Iar acum către raportor. Voi încerca să-mi respect timpul în ceea ce privește clauza catch-all și clauza generală și dacă ea poate funcționa. Deja implementăm astfel de clauze, ele există ca atare, putem să discutăm claritatea, precizia lor, dar deja implementăm astfel de uh, clauze. Asta este o ex extindere a clauzei existente, dar ea există deja, după cum spuneam. Acum putem să avem, să avem o diferență între ce spune un exportator unei autorități de uh, licență și ce va scrie de acordarea licențelor și ce vor scrie în, uh, rapo raportor, în uh, rapoartele lor uh, uh, pentru uh, raportarea specifică pentru fiecare țară. Și ideea este că ar trebui să nu există această diferență. Domnul Fielner întrebarea mea se referea la uh, catch-all dincolo de tehnologie. Would you like me to respond? And my apologies for I was trying to keep it within the three minute limit. Da, îmi cer scuze, nu am putut să vă răspund pentru că încercam să-mi respect uh, timpul. Cred că întrebarea noastră este una rezonabilă, dar este foarte greu să vă răspund așa pe loc. Uh, dacă mă întrebați dacă există domenii dincolo de uh, sectorul supravegherii care sunt uh, relevante, bineînțeles, pot să vă fac o listă acum? Uh, nu. Uh, nu pot uh, din minte să vin cu o listă de explicații scrise pe un șervețel. Uh, mulțumesc. Voi încerca și eu să răspund la întrebări uh, în trei minute spune doamna Krahulțova, uh, domnului Buchner, aș dori să mă refer la uh, conceptul unui forum anual și a faptului că uh, Comisia trebuie să în considerare probele puse la dispoziție de societatea civilă. Asta este cel mai important, să avem o cale pentru a ne prezenta argumentele pentru că acum mă bazez pe obținerea de, de reuniuni bilaterale cu deputați europeni. Deci asta ar fi important. Și apoi sugestiile din partea societății civile să fie incluse în uh, raportare. Cred că asta ar, of- ar uh, um, oferi o voce, ar fi o, un, un, o cale formalizată. Domnului Fielner, vă mulțumesc foarte mult. Uh, nu ne-ați scutit de întrebări. Uh, cred că este important să ne întrebăm Uh, în ceea ce, să ne punem întrebări. Uh, în ceea ce privește um, tehnologii care nu facilitează uh, încălcarea drepturilor omului, pot să mă gândesc la câteva. Criptarea, de exemplu. Dar nu asta este ideea. Tehnologia cu dublă utilizare este o problemă tocmai din cauza dublei utilizări. Există multe softuri și harduri care um, um, ies pe piață Dar um, noi ce uh, spunem aici este, uh, noi vorbim aici despre uh, tehnologii care uh, sunt vândute în mod clar cu intenția de a încălca drepturile omului, cum ar fi tehnologia de reținere a datelor, um, pentru ca Turcia, de exemplu, să rețină datele timp de 5 ani. Dar există tehnologii care nu sunt făcute în acest scop, dar pot fi folosite în acest scop. Pot intra în mai multe uh, detalii uh, dacă vă interesează. În ceea ce privește terorismul, nu am înțeles exact întrebarea dumneavoastră. Dacă o reformulați, cu plăcere vă răspund. În ceea ce privește întrebarea doamnei Șache, uh, mulțumesc. Cred că suntem cu toții de acord că în ceea ce privește cercetarea și uh, testarea software-urilor um, trebuie să existe o derogare. Cu mare plăcere putem să ne gândim uh, la o soluție astfel încât să nu um, um, punem bețe în roate cercet, mm, industriei de cercetare. De multe ori auzim despre asta, despre uh, care va fi efectul asupra celor care tocmai încearcă să expună vulnerabilitățile uh, sistemului. Doamna Beghin a adresat o întrebare nu știu dacă mi-era exact adresată mie, uh, echilibrul între uh, companii și nevoia de reglementare. Există un mare accent pus pe autoreglementare în acest uh, și în, în regulamentul actual și autoritățile care acordă licențe au anumite proceduri și așa mai departe, înțeleg, dar și statul trebuie să pună piciorul în prag și să spună că unele lucruri nu respectă standardele și obligațiile pe care și le-a um, asumat statul respectiv în foruri internaționale. Cam atât deocamdată. Mulțumesc și domnul Nordeus. Am nevoie de ajutor ca să găsesc butoanele pe aici. Mulțumesc. Voi încerca să răspund la întrebări și uh, voi interpreta întrebarea domnului Buchner ca fiind uh, cum uh, țintești o țintă mișcătoare. E foarte greu să ții pas cu tehnologia, însă clauza catch-all de astăzi este foarte limitată. Iar acum încercăm să Uh, vizăm uh, proiecte uh, din domeniul civil. Compania mea are 1,8 milioane de produse. Deci avem nevoie de specificații tehnice clare. Dacă vrem să introducem aceste produse în sistemul nostru cu verificări automate, trebuie să avem specificații clare. Noile definiții ne-ar obliga să revizuim multe dintre produsele noastre manual nu e foarte practic și este o preocupare legitimă. Este cât se poate de greu pentru noi, chiar dacă este pentru o cauză bună. Asta în ceea ce privește prima întrebare. Domnului Fielner, este foarte interesant. Trei uh, produse care nu uh, facilitează încălcarea drepturilor omului. A, dumneavoastră ați spus uh, criptarea, dar și asta uh, poate facilita uh, uh terorismul și încălcarea drepturilor omului. Uh, deci totul poate fi folosit. Tocmai de aceea avem nevoie de definiții clare. Apoi ați spus noi controle care sunt uh, incluse uh, în uh, basenar. De exemplu, software-uri de intruziune, pentru că includ softuri de care avem și noi nevoie pentru a găsi slăbiciunile din produsele noastre. Deci este foarte uh, ușor să facem lucrurile greșit. Doamnei Șache, ați întrebat dacă suntem într-o cursă de scădere a standardelor. Nu este așa. Ne asumăm o foarte mare responsabilitate. Și poate credeți că acesta este singurul instrument existent pentru a îmbunătăți drepturile omului, dar eu cred că există uh, loc de mai bine pentru controlele la export. Am încercat uh, și să capturăm uh, cele, cele mai, statele cu cele mai mari încălcări uh, și înspre Vasenar. Cred că există instrumente și în afara Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește numărul de angajați, avem 150 de angajați în uh, conformitatea pentru export și cel mai rău lucru ce se poate întâmpla dacă nu primim o licență nu sunt amenziile, care sunt destul de scăzute în Uniunea Europeană față de Statele Unite. Um, concurentul a fost angajat cu 1,2 miliarde de dolari. Um, mai rău ar fi să nu mai primim licențe, nu să primim uh, amendă. Deci uh, și asta este suficient ca motiv să fim în conformitate. Și doamnei Beghin, timpul necesar pentru a obține o licență, 14 până la 60 de zile, având în vedere că evaluarea privind drepturile omului este cea mai dificilă. Uh, de aceea, uh, acordarea de licență ar dura mai mult timp și în plus nu există experți pe asta, deci e și mai greu. 150 de oameni suntem în compania mea Uh, și, și cei de la Digital Europe au mulți oameni uh, angajați. Uh, la autoritate sunt 22 de persoane. În, Eston- în Estonia, la autoritatea de control erau 5 persoane. Deci, tocmai de aceea vă solicităm să aveți o viziune realistă. Doamna Crahulțova, da, foarte pe scurt. Um, vreau să se știe că um, nu sunt de acord cu ideea că criptarea um, poate fi folosită pentru încălcarea drepturilor omului. În, în câțiva ani, cu siguranță cineva va spune că uh, firewall-ul meu uh, nu este uh, legitim uh, pentru că guvernul vrea să-mi bage un software de spionaj pe calculator uh, Uh, ca să se asigure că sunt cu minte. Deci uh, resping acest argument. Doamna Șache, uh, am să vă rog să îmi transmiteți de la Digital Europe numărul de oameni care lucrează în control pentru export. Din câte știu eu, sunt câteva mii. Domnul Nordeus, da, da, încercăm să ne păstrăm și noi locurile de muncă pentru mine și echipa mea. Domnul președinte, bun, am discutat despre amenințare și provocări, iar acum încercăm să discutăm despre cum putem face ca sistemele să fie mai eficace. Avem uh, un expert de la BAFA, Autoritatea Germană de Control la Export, uh, domnul Georg Pitch. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră. Câteva uh, remarce. BAFA este autor, uh, autoritatea centrală uh, în domeniul uh, utilizării, dublei utilizări în Germania. Am avut peste 10.000 de autorizări uh, anul trecut. Dacă mai luăm și uh, celelalte elemente care trebuie verificate sub dubla utilizare, ajungem la Uh, jumătate din exporturile uh, germane. Deci vedeți că uh, este o mare amploare. O a doua observație. Pentru o autoritate, dar și pentru o întreprindere, este esențial ca un regulament să fie clar și precis. L-am ascultat și pe domnul Buchner pe 18 Uh, februarie a vorbit despre siguranța de planificare. Nu uitați că încălcări ale acestui regulament, deci să, dacă ne întrebăm dacă o întreprindere cunoștea o eventuală utilizare a, um, în, uh, cu scopuri um, um, de încălcare a drepturilor omului, e bine, toate acestea intră sub uh, domeniul penal trei elemente. În primul rând, uh, bunurile ce țin de drepturile omului. Există o propunere de a face o listă europeană pentru bunuri cu dublă utilizare, din punct de vedere al practicii, o listă pentru bunuri mi s-ar părea un lucru pozitiv. Această listă ar trebui să fie limitată la tehnicile de supraveghere. Nu ar trebui să se uh, dubleze Uh, regimurile, există uh, și cei care, uh, regimul special pentru armament, numai dacă nu intervin aceste regimuri și nu se aplică altă legislație, atunci ar trebui să se aplice, să se uh, creeze o anexă 1B pentru astfel de produse. Noi la BAFA uh, vedem câteva argumente în acest sens. Avem un grup de lucru pentru tehnică de supraveghere care discută despre produse, iar în Germania există din mijlocul lui 2015 o poziție despre uh, care merge dincolo de regulile Vasenar. Apoi, parametrii foarte importanti. Și aici există criterii când uh, trebuie să fie preluat un bun într-un regim de control, când nu. Articolul 16, aliniatul 2, acum nu ni se pare suficient de clar uh, interesele generale de securitate nu ni se par suficiente acum. Am dori o anexă 1B clară cu o listă de bunuri care pot fi folosite pentru încălcări ale drepturilor omului, dar și o definiție a când este pus un astfel de bun pe listă. Un al doilea punct, chestiunea clauzei catch-all. Aici sunt de acord cu cei care spun că uh, formulările actuale nu sunt suficient de precise. Din punct de vedere practic, nu sunt clarificate elemente importante, de exemplu, care este cauzalitatea între export uh, și încălcarea uh, drepturilor omului, când este o încălcare gravă și când nu este gravă și cum se evaluează această încălcare a drepturilor omului și, sau o amenințare la adresa drepturilor omului. Și dacă o, există o audiere, o, o autoritate care ia această decizie, cum este ea accesibilă întreprinderii. Um, uh, multă birocrație, asta va duce la o povară mai mare pentru IMM-uri care nu pot să-și permită asta. De asemenea, o consultare extinsă conform articolului 4 nu cred că ar, cu celelalte state membre nu cred că ar aduce o soluție. Noi considerăm că ar trebui adaptat articolul 8 și articolul 13. Uh, asta ar fi mai uh, corespunzător cu obiectivele, astfel încât să se poată reacționa rapid și flexibil. Apoi aliniatul 4.2 și reglementarea de aici referitoare la due diligence mi se pare că merge prea departe și consider că formularea aware, deci conștient, este în continuare suficientă. Al treilea punct, clauza catch-all pentru terorism. Avem aceleași uh, îndoieli referitoare la uh, față de uh, cele pe care le-am menționat privind drepturile omului. Uh, furnizări uh, către cei uh, care sunt pe lista celor suspectați de terorism. Toate bunurile sunt cuprinse aici. Esențial este problem, persoana suspectată de terorism. Și mi se pare că aici această prevedere este suficientă. Apoi, extinderea reglementărilor în ceea ce privește intermedierea și sprijinul la export. Articolul 4 D și E, terorismul și drepturile omului, mi se pare că se merge prea departe, nu se câștigă mai multă uh, securitate la intermediere și tranzit. Se poate face asta la export, dar la intermediere și uh, tranzit uh, nu. În ceea ce privește spri, uh, sprijinul tehnic, multe abordări pozitive în propunerea Comisiei, însă din punctul nostru de vedere este nevoie de clarificări în ceea ce privește uh, Uh, produsele de domeniu public uh, sau elementele la care nu se poate renunța. De, um, ar mai trebui să se includă elemente care uh, să permită un update sau să, să, să permită um, să ținem uh, pas cu tehnologia. În Germania avem deja uh, prevedere în ceea ce privește update și upgrade. Uh, al treilea punct, procedural, um, documentele de pozi- poziție 5 și 6, aici la regulile administrative. Um, trebuie să vedem când putem avea autorizări globale, care sunt premisele pentru asta Considerăm că un ICP este uh, necesar nu numai pentru autorizările generale. În comerțul uh, în interiorul Uniunii Europene nu considerăm că este nevoie de o astfel de clauză. Mai există o serie întreagă de puncte tehnice pe care le pot discuta individual. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să intervin astăzi. Mulțumesc, chiar acum îi dau cuvântul doamnei Adela Deaconu, director pentru Corporate Export Controls la Philips. Having me today. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație. Reprezintă industria olandeză în domeniul, nu doar uh, compania Philips. În ce privește această reformă, sigur că industria este pentru modernizare, pentru inovarea cadrului de reglementare al dublei utilizări, pentru că noi trebuie să rămânem uh, cumva în uh, pas cu aceste amenințări și să nu uităm și de oportunitatea pe care avem de a îmbunătăți viața oamenilor. De asta facem comerț. Nu vrem doar să să progresăm, ci și să îmbunătățim standardul de viață al oamenilor. Însă, nu vrem să existe o povară prea mare. Vrem să existe o certitudine juridică, formulările juridice trebuie să fie clare, precise și să nu apară consecințe nedorite. Principala preocupare pe care o avem noi la nivelul industriei și la nivelul companiei Philips este legată de certitudinea juridică și de avantajul competitiv. În această propunere considerăm că apare un risc aici. Și aș vrea să spun foarte clar că dacă nu uh, facem uh, un cadru bun în următorii 10 ani, nu numai că va crește riscul de uh, nesiguranță, ci pur și simplu companiile europene vor fi uh, cumva forțate să plece din Europa. Două criterii de succes sunt uh, criterii pe care aș vrea să le văd adoptate în acest regim de control al dublei utilizări. Poate că nu sunt tocmai în acord cu uh, antevorbitor, dar să nu uităm de articolul 3 din Tratatul uh, Uniunii Europene, care ne cere să contribuim la pace, securitate, să avem un comerț uh, liber, echitabil și să protejăm drepturile omului acest uh, echilibru este tocmai criteriul pe, de succes pe care aș dori să-l văd. Din păcate, industria e sceptică în ce privește realizarea acestui criteriu, pentru că credem că vor apărea consecințe nedorite. Să ne gândim la dreptul la viață privată, dreptul la sănătate. Propunerea actuală ar putea submina aceste drepturi. De ce? Din cauza dublei utilizări a tehnologiilor. Pentru că tehnologiile pe care noi vrem să le controlăm, de fapt, ne și protejează în același timp. Așadar, temerea industriei este una destul de întemeiată și riscul de a include drepturile omului și terorismul, care ar trebui să fie reglementat prin alte mijloace, ca temeiuri juridice în uh, acest regulament uh, privind dublei utilizări. Deci riscul ar fi să politizăm, de fapt, acest uh, regulament. Din cauza dublei utilizări, nu vom reuși niciodată să aliniem standardele. Va fi foarte greu să punem în aplicare controle stricte în dubla utilizare. Așadar, haideți să ne gândim un pic mai bine. Poate că ar fi bine să ne concentrăm pe mecanismele de control uh, pe care legiuitorul le are în vedere prin această extindere a domeniului. Controlele trebuie să fie aplicabile și eficiente și să corespundă scopului. Există o definiție acceptată de toată lumea cu privire la drepturile omului sau încălcările drepturile omului? Ceea ce constituie încălcare într-un stat membru poate să nu constituie încălcare în alt stat membru. Chiar și între doi oameni pot apărea divergențe. Există oare o listă clar acceptată și publicabilă de liste și teritorii care se încadrează la vreuna din categoriile din noua propunere? țări care nu sunt sensibile? Țările sensibile sunt cele cu regimuri uh, represive și uh, cele care au uh, conflicte pe teritoriul lor. Este oare vreo definiție clară cu privire la procesul de due diligence? Da, știm că există această responsabilitate de a face due diligence în cadrul companiilor și se ia foarte în serios. Dar pentru a controla exportul acestor tehnologii ar trebui să fim foarte restrictivi, inclusiv în clauza catch-all. Și apoi nu avem o definiție clară a parametrilor tehnici ale acestor tehnologii pe care încercăm să le controlăm. Așa cum au spus și antevorbitorii, avem 1,8 uh, milioane de produse pe care trebuie să le clasificăm acum conform unor parametri tehnici care nici măcar nu există. Ar fi o sarcină incredibilă pentru toți uh, experții din acest domeniu. Așadar, provocarea pentru noi, pentru industrie și pentru uh, autoritățile de reglementare este următoarea. Dacă nu putem uh, pune în aplicare niște principii armonizate din cauza discuțiilor și divergențelor politice, ar trebui să ne punem întrebare serioasă cu privire la succesul acestei propuneri, la atingerea rezultatelor anvizajate. Noi nu credem că se va reuși acest lucru. Al doilea criteriu pentru succes pe care îl uh, am în vedere este uh, o altă listă decât cea unilaterală cu privire la criterii și la excepții. Ar trebui să fim foarte atenți la folosirea unei astfel de liste unilaterale. De ce? Pentru că dacă deviem de la o astfel de listă, creăm frustrări, creăm incertitudini și rezultatele ar fi, în primul rând, o distorsionare incredibilă a concurenței, lucru care se deja se întâmplă în domeniul atacurilor cibernetice, de asemenea, nu am mai putea uh, atinge scopul în ce privește controlul acestor articole cu dublă utilizare, la circula liber, și uh, băieții cei răi ar putea procura aceste articole în altă parte. Așadar, vă rugăm să uh, aveți în vedere o aliniere cu celelalte regimuri, să existe o listă de control foarte clară, bazată pe parametri tehnici și nu pe posibile utilizări. Și vă dau exemplu unui pat de spital. El, sigur, poate fi și un uh, obiect cu dublă utilizare. Și uh, n-aș vrea să intru mai în detaliu, nu insist pe acest exemplu, pentru că nu acesta e scopul. Închei. Okay. Noi avem încredere că legiuitorii vor încerca să obțină măcar trei lucruri pentru comerț și pentru industrie. Certitudine juridică, un limbaj clar, factual și noțiuni clar, noțiuni eh, bine definite, inclusiv din punct de vedere tehnic, pentru a asigura condiții de participare egale. Eh, sectorul dorește să coopereze, dorește să eh, colaboreze pentru că suntem angajați în progres în acest sens, vrem să existe standarde cu privire la aceste controle și în UE, așa cum este peste tot în lume. Mulțumim și acum domnul Malte Polman, director la Ultima GmbH. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați deputați. Mă bucur foarte mult că o companie de talie medie a fost invitată să vorbească aici, lucru neobișnuit. Eu sunt din Germania, din Aachen, și vreau să îmi dați voie să vă prezint realitatea așa cum o vedem noi la compania noastră, să vă spun întâi cu ce ne ocupăm și uh, ce legătură avem cu bunurile cu dublă utilizare. Avem 130 de oameni în compania noastră care lucrează la securitate cibernetică. Avem sediul în Germania, suntem pe lista națională și avem o cooperare foarte bună cu autoritățile germane, inclusiv cu BAFA. Noi oferim uh, soluții de securitate, în special criptografie, pentru infrastructuri critice și noi uh, furnizăm aceleași produce, produse pentru toate aceste aplicări inclusiv uh, cărți uh, de identitate pentru controlul uh, la frontiere, la aeroportul Schiphol, inclusiv controlul la clădirea Berlemo, în industria automobilelor. Practic, noi oferim aceeași tehnologie care are nenumărate aplicări. Am făcut instalări în peste 80 de țări, și suntem uh, foarte uh, atenți la conformitatea cu diversele regimuri de control la export. Mai devreme s-a pus o întrebare. Care este efortul pe care ar trebui să-l facă o companie și uh, dacă vă uitați pe ecran, vă spunem noi cum vedem realitatea. Noi suntem uh, o companie care are uh, conformitate cu standardele ESG și o fac. Și avem uh, o echipă întreagă de oameni care lucrează la acest lucru. Avem procese interne, avem training-uri la nivel intern pentru personalul nostru, avem și consultanți externi. Așadar, este un lucru obișnuit pentru noi să asigurăm uh, conformitatea cu regimul dublei utilizări. Prioritatea pentru noi este să ne cunoaștem clientul, acesta e principiul pe care ne bazăm, însă în lanțurile de aprovizionare complexe știm că bunurile pe care noi le furnizăm trec prin mai multe mâini. Așadar, scopul de a ne cunoaște clientul este scopul, dar noi, ca o companie de talie medie, nu uh, putem uh, impune acest principiu și partenerilor comerciali uh, mari, jucătorii mari din China sau din SUA. Avem uh, mai multe uh, filtre și mecanisme de control la nivel intern. Acest lucru ne afectează competitivitatea, pentru că noi suntem concurență cu furnizorii de securitate cibernetică din America de Nord și din China. Prin urmare, politicile europene, politicile internaționale sunt importante pentru noi și pentru noi este foarte important să existe condiții de participare egale interacționăm permanent cu autoritățile de control al exporturilor, în special BAFA, Germania. Cam 90% din exporturile noastre se fac prin Germania, dar și către SUA și Marea Britanie. Vrem să existe un echilibru între operațiunile pe care le facem și nevoia de certitudine uh, la nivel de business. În ce ne privește, uh, compania noastră este evaluată periodic uh, cu privire la gradul de conformitate, facem due diligence și avem chiar experți de la New York uh, care vin să ne evalueze. Sunt experți din partea societății civile, din partea unei ONG, deci ne verifică nu doar autoritățile la nivel de reglementare, ci și uh, societatea civilă ne verifică, e un standard normal uh, în um, momentul de față. Noi primim finanțare de la Banca Europeană pentru Investiții, de la Banca Germană de Stat și avem un uh, investitor uh, privat, avem o companie uh, de fonduri privată, cea mai mare din Europa, deci, prin urmare, pentru noi să asigurăm conformitatea cu normele privind uh, controlul exporturilor este ceva absolut obligatoriu. Am, uh, am fost și implicați și în runda de consultare la nivel european. Um, am oferit și punctul nostru de vedere în acea rundă de consultări cu privire la propunerea Comisiei. Acum, întrebările. Um, oare acest proiect de regulament este conform cu scopul său? Este proporțional? Pentru noi este important să micșorăm barierele în calea transferurilor de uh, tehnologie de criptare și transferurilor intracompanie. Majoritatea uh, solicitărilor pentru licențe pentru produse cu dublă utilizare sunt tocmai pentru tehnologii de criptare. Definiția supravegherii cibernetice, din punctul nostru de vedere, nu este suficient de bună. Cred că peste câțiva ani de zile vom fi exact în aceeași situație, vom vedea că regulamentul este învechit. Din păcate, ce facem prin această reformă este să uh, creăm pagube colaterale, să creăm consecințe nedorite uh, și mai puțin uh, îmbunătățire sustenabilă, îmbunătățire pe termen lung. Acum, dacă aspectele de securitate umană au fost uh, bine tratate prin clauzele catch-all, e greu de estimat. Uh, în Germania, ce intră aici face obiectul dreptului penal. Eu fiind director al companiei, trebuie să fiu absolut sigur că nu greșim aici, pentru că răspunderea e una pe măsură. Noi uh, credem că uh, abordarea bazată pe listă este deja un proces automat în compania noastră. De 4-5 zile verificăm uh, să nu existe nicio nicio mențiune pe această listă de controle, să nu, să nu greșim, să nu trecem cu vederea ceva. Acum, uh, nu avem linii directoare, din păcate. Aud că vor urma să se elaboreze aceste linii, linii directoare. Pentru noi este o lacună foarte importantă, pentru că noi, uh, când semnăm un contract, semnăm un contract uh, întreg, uh, de la cap la coadă, nu jumătate de contract acum și jumătate mai târziu. În ce privește armonizarea, considerăm că ea este absolut necesară. Am însă unele temeri cu privire la interacțiunea dintre autoritățile naționale competente în materie de export, care sunt inegal echipate. Cred că trebuie să facem eforturi mai mari pentru a preciza și a formula mai clar aceste prevederi ca să ajutăm companiile și dacă putem ajuta cu ceva, uh, noi vă stăm la dispoziție. Președintele, mulțumim foarte mult. Acum, întrebări clare și la obiect. Începem cu raportul domnul Buchner. Mulțumesc. Întâi o întrebare către domnul Pici. Cum fun- să funcționeze lucrurile? Spuneți că uh, totul ține de cât de, de încredere este persoana cu care face afaceri. Multe instituții de stat uh, însă sunt corupte. Deci, practic, vinzi un produs uh, cuiva care are o reputație bună și apoi, prin mită sau orice alt tip de corupție, produsul merge mai departe. Nu este uh, ceva imaginat. Uh, au existat exemple concrete. Am dificultăți cu această, um, cu această solicitare. Apoi, o solicitare din partea amândurora. Doriți o listă cu tehnologii și nu cu obiectivul unor tehnologii. De exemplu, uh, piața uh, uh, într-o piață în în piața Tiananmen, cu tancuri au fost zdrobiți protestatari. uh, Ahmadinejad a fost mai inteligent, uh, a supravegheat uh, și așa a reprimat. Dacă astăzi uh, s-ar dori același lucru, s-ar folosi altă tehnologie. Dacă ne limităm la produse sau la anumite tehnologii, uh, pur și simplu uh, vom fi depășiți. și apoi um, liste multilaterale Vasenar sau ceva similar. Unele lucruri sunt mult, mult prea încete. Evoluția merge mult mai repede decât uh, sunt actualizate aceste liste. Ce facem dacă, practic, ne bazăm numai pe aceste liste multilaterale? Mulțumesc! Și acum domnul Fielner, în numele PP. Thank you very much. Mulțumesc. Prima întrebare este pentru doamna Deaconu. Ați dat un exemplu, sau mai bine, haideți să încep altfel. Dacă am înțeles bine, dumneavoastră ați enumerat trei probleme, trei amenințări legate de această listă autonomă. Vă pun o întrebare care poate părea imposibilă. Sunteți sigură că aceste riscuri există sau credeți că ele există? Pentru că se poate spune că această listă, sigur, e ceva nou pentru Uniunea Europeană, dar știm că Franța și Germania deja au mers mai departe mai departe de standardul Uniunii Europene. Oare acele temeri pe care dumneavoastră le-ați invocat s-au văzut că au apărut ca o consecință a inițiativei Franței și Germaniei, a faptului că le-au mers mai departe? Există o listă autonomă germană care să fi creat consecințe? A doua întrebare, și vreau să mă întorc uh, la paneliștii anteriori. Am tot vorbit despre clauza catch-all în domeniul cibernetic și înțeleg uh, că e nevoie să consolidăm această clauză, dar uitându-mă la text și ascultând de discuția de mai devreme, ascultându-l pe domnul Wagner, parcă propunerea asta nu e decât despre supraveghere cibernetică, dar nu, clauza catch e mult mai largă. Știu că comisia spune că e o clauză țintită, dar de fapt ea acoperă totul. Domnule Polman, dacă sunteți uh, supus dreptului penal și riscați să mergeți la închisoare, e important de știut ce produse intră aici. Deci, încă o dată vă întreb, știind că nu avem decât evaluarea de impact pe tehnologii de securitate cibernetică la catch-all, vă întreb, considerați că e nevoie ca clauza catch-all să uh, fie definită ca mergând mai departe, ca cuprind mai mult decât doar tehnologiile cibernetice, pentru că, uh, ca domnul Polman să doarmă mai bine la noapte, poate că e util, dar cred că e totuși o nevoie mai mare. Președintele, mulțumesc, domnule Pici. Da, dar eu sunt raportor din umbră la socialiști și democrați, deci cred că pot dicta eu ordinea. Domnule Pici, ați vorbit mult despre ce se întâmplă în Germania, dar dacă ar fi să comparați cu ce se întâmplă în alte state ale Uniunii Europene, există diferențe care ar putea face ca anumite întreprinderi să prefere să primească licența în alt stat membru al Uniunii Europene. Și de aici întrebarea, cât de mult trebuie să europenizăm sistemul. Avem poate nevoie de o agenție europeană? Și domnului Polman. Care sunt criteriile de investiție? Pardon. Care sunt uh, criteriile pentru investiții, de exemplu, în cazul uh, dumneavoastră, în Germania? Este vorba de calificarea lucrătorilor, infrastructura sau chiar chestiunea reglementării dublei utilizări. Ați spune că din cauza legislației privind dubla utilizării, uh, întreprinderile ar prefera să investească în afara Uniunii Europene și să investească acolo? Iar acum, doamna Minar. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, două întrebări. Prima este pentru domnul Pici și pentru doamna Deaconu. Domnul Pici a spus că unele norme sunt prea împovărătoare pentru IMM-uri și a făcut diferența dintre diferența între încălcări grave și minore ale drepturilor. Iar dumneavoastră, doamna Deaconu, ați spus că Există în mod uh, specific încălcări uh, grave, serious infringements, ale drepturilor omului. Care este cea mai grea? Sau de unde provin majoritatea încălcărilor uh, de care ar unde s-ar putea profita de polma acestei inovări. Domnule Polman, dumneavoastră în 2009, sau compania dumneavoastră, a furnizat componente regimului Assad, uh, componente pentru telefoane și alte dispozitive. Acum, uh, e asta o practică, un exemplu de cum nu trebuie procedat? Cum uh, sau ce măsuri luați ca să preveniți astfel de situații pe viitor? Mulțumesc și acum cuvântul experților pentru răspuns. Începem cu domnul Pici. Mulțumesc. Aș dori să încep cu ultima întrebare. În propunerea comisiei la 4D este scris clar că bunurile nelistate pot fi folosite pentru o încălcare gravă. Iar uh, exportatorul trebuie să notifice dacă știe că sunt folosite bunurile sale pentru uh, o încălcare gravă. Delimitarea însă este ce se întâmplă dacă exportatorul știe că este o încălcare, dar nu e gravă. Când este ea gravă sau suficient de gravă? Nu pot să-mi dau seama de această diferențiere și cred că pot exista interpretări diferite. Apoi, la întrebarea dumneavoastră, domnule Lange, cum stau lucrurile în alte state membre? Uh, în peste 25 de ani n-am văzut vreo întreprindere care să-și aleagă locul de care să-și schimbe uh, sediul, uh, să spun, uh, sau investiția din uh, Germania spre, alt țară, toc, spre altă țară, tocmai uh, din cauza utilizării duble. Există alte, uh, alți factori, nu numai două, trei refuzuri din partea BAFA. Acum, dacă o marfă este în Germania, dar uh, candidatul, uh, să zicem că ar trebui să facă o cerere în Franța, colegii francezi trebuie să ne consulte pe noi, pentru că marfa e la noi. Asta înseamnă că mm, practic ar trebui să-și schimbe locul de producție. Iar acum, domnului Buchner, Poate pentru a clarifica um, ce vreau să spun cu, ce voiam să spun cu terorismul. Există reguli de embargo la nivel UE unde există liste pentru persoane fizice uh, și juridice și aici uh, se poate, aici s-a putut cădea de acord cine e terorist și cine nu. Însă terorismul este iarăși o altă discuție Um, pentru că, la fel ca cu drepturile omului, um, pentru că se poate revinde un produs, nu poate să știe industria cine este al patrulea, al cincelea cumpărător. Numai din punctul de vedere al posibilității revinderii nu se poate acționa. Și atunci ar trebui să scriem o legislație, nu marfa este utilizată, ci poate fi utilizată sau produsul poate fi utilizat intervine posibilitatea, nu utilizarea propriu-zisă. Și până la urmă cum decidem? Pentru că posibilitatea nu este suficientă ca să respingi o licență. Ehm, exemplul cu piața Tiananmen. Dacă aș avea un glob de sticlă ca să știu, ehm, un glob de cristal ca să aflu dinainte ce se va folosi ehm, pentru încălcări ale drepturilor omului, exista foarte multe posibilități de a acționa dacă aș ști dinainte, ar trebui impus o interdicție. Dacă o întreprindere zice, eu știu că produsul meu este folosit pentru încălcarea ale drepturilor omului, ce mai aprob eu ca autoritate? Atunci, o interdicție. Deci, posibilitatea nu este suficientă, dar dacă știi sigur, atunci trebuie să acționezi uh, consecvent. Listele, așa este, este dificil. Tocmai am Uh, constatat că deciziile de la Wassenaar nu au fost aplicate până în ziua de azi de americani și tocmai de aceea uh, Germania au impus o poziție națională. Anul trecut am avut 20 de aprobări și vreo două respingeri și nicio întreprindere n-a plecat din Germania altundeva tocmai din cauza acestei uh, proceduri. Iar plângerile depuse au fost de ordin civil. Deci prevederile noastre naționale ni s-au părut suficient de clare. Doamna Deaconu. Uh, o să încerc să-i uh, răspund mai întâi um, domnului Buchner. Baza listei vine din faptul că poate apărea o posibilă utilizare greșită a respectivelor bunuri. Asta prin natura lor. Acesta este motivul principal pentru care credem că lista ar trebui să rămână în domeniul specificațiilor tehnice, acest domeniu țintit. Pot să vă dau un exemplu pe care vi l-a dat și domnul Pullman, uh, criptarea. criptarea pe 48 și 56 de biți încă nu mai există, dar încă, Uniunea Europeană încă o controlăm. Și ne bucurăm să vedem că, iată, în sfârșit am prins din urmă ultimii 20 de ani de control al decriptării lucru pe care le face acum un puș de 12 ani la școală. Deci, da, există riscul că dacă lucrurile nu facem, nu facem lucrurile bine la nivelul specificațiilor tehnice pentru a controla tehnologia potrivită, să ajungem după un an să trebuiască să reanalizăm controlele și de aceea este foarte important și obiectivul, fiindcă e vorba întotdeauna de utilizare dublă scop dublu, utilizare dublă, deci prin natura lor ele pot fi utilizate greșit și trebuie ca lucrurile să se limiteze la acele tehnologii care sunt cu adevărat dăunătoare. În, uh, monitorizarea cibernetică, ceea ce îți face rău, îți face și, poate și îmbunătăți lucrurile și exact asta se întâmplă și de aceea e nevoie de asemenea măsuri. Uh, încercând să răspund și domnului Fielner, dacă cred sau dacă știu că vor exista consecințe. Ei bine, în uh, criptare există con- dovezi clare că uh, Criptarea a adăunat în mod neintenționat uh, Uniunii Europene. Deci, uh, în acest caz, știați că, poate, că aproape toate tehnologiile de criptare și elementele de criptare pot fi vândute în orice țară din lume, cu excepția cinci țări, pe care le-aș putea numi, dar nu o să o fac aici, însă voi știți despre ce vorbesc. De ce oare nu am reușit să îi prindem din urmă? Vrem să avem aceeași uh, istorie și cu alte tehnologii pe care companiile americane chiar și astăzi le pun pe primul loc în supravegherea cibernetică? Vrem să pierdem acest beneficiu de plus de inovație și de mai multe companii în Uniunea Europeană care încearcă să ne să te protejeze drepturile fundamentale. Tocmai de aceea sunt importante aceste tehnologii pentru noi. Și ca să fac uh, un pas uh, către ultima întrebare, uh, Mă întrebați dacă am fi mai fericiți cu mai puțină inovație și mai puțin profit. Ei bine, uh, noua noastră strategie uh, de îmbunătățire a vieții oamenilor, de ușurarea suferințelor din lume, ei bine, aș spune că inovațiile în sănătate și protejarea vieții oamenilor și a intimităților merge mână în mână. Cele două lucruri merg mână în mână. Deci, mai puțină inovare în domeniul sănătății este, nu este nicicum o variantă de luat în calcul. Nu trebuie să alegem între mai puțină inovare și mai multe drepturi ale omului. Cele două trebuie să meargă mână în mână. Mai multă inovare și o mai bună protecție a drepturilor omului și mai puțin infractori, dacă vreți, mai puțin care să o încalce. Și tocmai aceasta este dilema pe care o discutăm, fiindcă uh, nu va exista nicio companie de la masa asta sau cu oricine vorbiți în viața de zi cu zi care să spună, păi, eu vreau mai mulți bani și mai puțină protecția drepturilor omului. Eu, ca și cetățean, nu cred în așa ceva. Mulțumesc, domnul Pulman, acum. Mulțumesc. Um, apreciez că mă ajut, vreți să mă ajutați să dorm mai bine. Cred că cuvântul esențial este claritate în acest regulament uh, ai senzația că uh, clauza generală se folosește peste tot unde tehnologia merge prea repede, unde politicienii au senzația că nu prea putem stabili ce e dăunător astăzi, pentru că mâine s-ar putea să nu mai existe sau să nu mai fie dăunător. Cred că există elemente care ajută la această claritate și ele au mers în direcția celor uh, linii directoare pe care nu le-am văzut încă, dar uh, am sugerat de trei ori comisiei să se vorbească cu organisme de stabilizare, de exemplu, din lumea tehnologiei, din lumea uh, tehnologiei uh, informației, care să definească anumite tehnologii la nivel foarte, foarte specific. Uh, și nu s-a ținut seama de această recomandare. S-a trecut la aceste uh, linii așa generale care ne fac să ne fie greu să uh, Uh, apreciem uh, restul textului. Deci acesta ar fi un uh, instrument foarte util. Domnule Nanghele, întrebați ce s-a întâmplat cu listele naționale, de ce nu am, ne-am deplasat pe ele. Este foarte important pentru noi să rămânem o companie germană, pentru că în Aachen lucrurile sunt așa cum trebuie. Țara are reglementări foarte bune în domeniul securității. Uh, Uh, după cum știți, uh, liberalizarea pieței a fost fantastică în ultimii patru ani pentru toată piața, inclusiv pentru piața europeană. Și când va intra în vigoare acest regulament, nu va însemna că trebuie să mut sediul, ci poate că va trebui să uh, cheltui ceva mai mulți, multe resurse pentru a depune doc noi documentații, noi cereri care să mă ajute să dorm mai bine, cum spunea colegul dumneavoastră, și acesta este aspectul de birocrație Astăzi mi se cer uh, liste uh, pentru utilizare dublă uh, cu pașapoartele din țările de unde avem de unde vin persoane fiindcă în anumite țări uh, să ai uh, pasapoarte digitale poate fi văzut ca un, uh, o formă de oprimare. Bineînțeles, asta se poate întâmpla și cu pașapoartele analogice. Și de aceea cer guvernului german acum să-mi ofere autorizație în acest sens. Și o să discut cu autoritățile din Germania ca să vedem ce putem face în acest sens. Iată un articol cu dublă utilizare eu aș vrea să mă ocup mai mult uh, în viitor de uh, securitatea rețelelor mai degrabă. Haideți mai întâi să corectez uh, niște fapte care au fost afirmate aici. E vorba de un, o tranzacție uh, intra-europeană care apoi uh, a mers la export. Tranzacția nu s-a încheiat niciodată, a fost uh, stopată de companie cu 9 luni înainte ca Parlamentul să impună sancțiuni, Parlamentul European. Iată cât de încet este procesul politic și acum uh, reglementările merg și mai mult în direcția companiilor. Ele sunt cele care trebuie să evalueze mai rapid riscurile în viitoarele evoluții politice. Ce poate fi făcut mai bine? Eu sunt foarte mult uh, pentru armonizare europeană, fără îndoială, însă, dacă ne uităm uh, așa într-un glob de cristal ca să vedem cum își vor schimba regimurile politicile, nu am de unde să știu. Nici măcar eu nu am de unde să știu asta. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul Lange. Acum comisia are cuvântul 5 minute ca să comenteze pe marginea discuțiilor. Domnul director responsabil de acest dosar. Mulțumesc, domnule președinte. Este o sarcină imposibilă, sincer să fiu, să reacționez în 5 minute la aspectele numeroase aduse în discuție în această după masă. Uh, de experții pe care i-ați invitat aici. Cred că ce pot face este să încerc să mă refer la câteva puncte și vis-a-vis -vis de ele să spun câte ceva despre felul în care a abordat Comisia aspectul respectiv, care a, stat, care a fost gândirea care a stat la baza propunerii prezentate uh, acestei instituții și astfel sper să continui să vă informez cu privire la progresele uh, textului. Și o să mă concentrez pe 3-4 aspecte. În primul rând, evident, introducerea dimensiunii privind uh, siguranța uh, fizică, siguranța oamenilor. Este un element esențial, un adevărat prag. Uh, Totodată este o dimensiune calibrată și se va discuta care este etalonarea, care este calibrarea exactă și am auzit ce a spus domnul Pierș Bobafa privind uh, redactarea criteriilor pentru anexa 1B, de pildă. Însă, calibrare sau nu, după cum a spus un antevorbitor, Uh, acest text va contribui la stabilirea unui nivel uh, de egalitate pentru toată lumea la nivel european, ceea ce este un obiectiv important al Comisiei. Și trebuie elaborată astfel încât să nu permită portiță, pentru că mediul este unul care se schimbă foarte repede. Și asta ține din nou de calibrarea propunerii. S-au făcut aici numeroase apeluri la o mai mare claritate. Evident, acesta este obiectivul uh, propunerii în sine, Evident, trebuie să elaborăm uh, implementarea unor criterii, cum ar fi identificarea instituțiilor publice relevante, modalități pentru stabilirea încălcărilor grave ale drepturilor omului, situații de conflict, uh, represiuni interne. Toate aceste elemente, evident, uh, trebuie detaliate suplimentar. Știm acum că noi, de la, din partea noastră, considerăm că aceste detalieri care sunt de natură operațională și deci trebuie să fie suficient de flexibile pentru a fi eficiente, pot funcționa ca un fel de linii directoare și ca reacție la domnul Pullman, aici aș spune că, din această perspectivă, claritatea poate apărea de îndată ce instituțiile relevante sunt gata să se implice în eforturile tehnice ce trebuie depuse pentru elaborarea liniilor directoare. Deci contactele trebuie prezentate integral și nu parțial. În al doilea rând, aș vrea să subliniez încă o dată că, din perspectiva noastră, nu companiile vor fi cele care vor hotărâ ce înseamnă o încălcare gravă a drepturilor omului. Sarcina lor se va referi la proceduri normale de due diligence, după cum trebuie deja să o facă conform regulamentelor actuale, reglementărilor actuale. Nu este un element nou. Și din acest lucru nu ne conving unele îngrijorări pe care le-am auzit aici că uh, aceste controle privind uh, securitatea o să ducă la un adevărat uh, potop de cereri de autorizare, pentru că noi nu credem că se va întâmpla asta. În al treilea rând, vis-a-vis -vis de dimensiunea drepturilor omului și uh, latura cibernetică, dați-mi voie să spun câteva lucruri vis-a-vis -vis de pro, presupunerea că elementele de control în acest sector ar merge uh, împotriva acordului ITA. Aici, sincer, din perspectiva Comisiei, noi considerăm că faptul că în acordul ITA se, tarifele se elimină pentru o gamă amplă de produse, acest fapt nu poate fi pus pe picior de egalitate cu nevoia de a controla o serie limitată de produse mai sensibile. Uh, sunt două logici, două produse total diferite, două politici total diferite, care vor continua să coexiste. Al doilea element care mi se pare important de discutat se referă la clarificarea controlelor privind uh, terorismul și insist pe clarificare, fiindcă uh, acest lucru face deja parte din politica implementată la nivelul statelor membre. Aici pot doar să vă reamintesc că membrii VASEMAR sunt uh, informați de importanța acestui lucru. Deci există deja o orientare politică generală vis-a-vis -vis de aspectul terorismului și este dificil să-mi imaginez cum am putea reconcilia acest lucru cu un uh, regulament care nu ține seama de terorism. S-au spus câte ceva privind controlul uh, tranzitului, brokeringul, uh, uh, control de brokering și asistență tehnică. Pe scurt, Comisia nu crede aici într-un sistem a la carte, unde fiecare stat membru să hotărăscă dacă să controleze sau nu anumite tipuri de tranzacții. Dacă ele pun, re, reprezintă un risc, atunci ele trebuie controlate de toate statele membre și atât noi cât și voi trebuie să putem avea o abordare comună a riscurilor presupuse de respectivele tranzacții. Și, din nou, nu credem nici în acest caz că s-ar duce la un număr foarte mare de solicitări de autorizații după ce am văzut um, că există pe piață. Uh, 4. Optimizarea cerinței de uh, autorizare care face parte din propunere Aș spune, ca răspuns la ceva ce ați spus chiar dumneavoastră, domnule președinte, că noi considerăm că este important. Abordarea comună uh, vis-a-vis -vis de autorizare se bazează pe elemente modulare și dacă vrem să îmbunătățim baza de informații pe care o avem, trebuie să îmbunătățim și sistemul și așa ajungi la nucleul problemei transparenței. Prin urmare, acest aspect este important. Închei cu o ultimă idee foarte scurtă. Mă miră că nu a fost adusă în discuție foarte direct. Este o parte importantă a propunerii și anume controlul transferurilor intraeuropene. Nu ați adus în discuție, dar va face parte din text pentru că este de interes uh, pentru cealaltă parte a legislaturii. Abordarea noastră este foarte simplă în acest sens. Ni se pare dificil, în ciuda dificultății, să justificăm că lista de articole nu a fost actualizată de ani de zile și este foarte dificil să considerăm uh, că e justificabil ca statele membre să autorizeze fiecare tranzacție din piața unică la nivel separat. Deci există și o dimensiune europeană a acestei propuneri, domnule președinte, și aceasta face parte din echilibrul pe care, textul echilibrat pe care cred că vi l-am prezentat. Mulțumesc frumos că ne-ați dat ocazia să ne spunem și noi opinia. Mulțumesc pentru observații. Domnule Buchner, aveți uh, dorința să vă exprimați în încheiere? foarte succint. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit și mai ales Comisiei pentru uh, timpul acordat și pentru contribuțiile foarte importante. Am uh, senzația că cu toții suntem de acord că este nevoie de o reformă a acestui regulament. Pe de o parte, prin această reformă trebuie să răspundem uh, provocărilor din era digitală, dar, pe de altă parte, această reformă trebuie să stabilească reguli clare pentru întreprinderile din Uniunea Europeană. Și aici sunt de acord cu reprezentanții industriei. La final, dați-mi voie să spun uh, că am, avem un calendar uh, mm, strâns uh, și uh, sper că vom putea cât de cât să îl respectăm. Ușa mea este deschisă pentru raportorii din umbră, colegii sau toți ceilalți care sunt interesați de acest subiect. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și experților, a fost foarte util să vă avem alături de noi și nu ezitați să ne contactați oricând. Mulțumesc foarte mult!